L'ordine del giorno reca la votazione. Pe ordinea de zi avem votul în procedură simplificată asupra raportului domnului Rivelini privind descărcarea pe 2009 Curtea de Justiție. Pongo în votazione la relazione. Supun la vot uh, raportul, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. hanno votato ehm, tre, ehm, la relazione è approvata. Compl Raportul este aprobat. Felicitări raportorului. Presidente. Allora, la, ora la relazione dell'onorevole... Votăm, vă rog, intervenție de procedură. Vreau doar să vă informez că echipamentul meu de vot nu funcționează, dar vreau să știți că suntem uh, prezenți. Am luat notă. Raportul Rivelini privind mediatorul european. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. La votazione è chiusa. Votul este închis. La, vo- la relazione approvata con... Raportul este aprobat. Felicitări raportorului relazione dell'onorevole Rivellini sul garante. Raportul Rivellini privind uh, Oficiul European de Protecție a Datelor. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Aprobat. Felicitări raportorului. Acum, raportul Stavrakakis privind prestații, gestiunea financiară și controlul uh, asupra agențiilor. Vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Raportul este aprobat. Felicitări raportorului. Acum, raportorul, raportul Stavrakakis privind Academia Colegiului European de Poliție, vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Aprobat. Felicitări raportorului. Și acum tot raportul Stavrakakis privind Centrul de Traducere al Organismelor Uniunii Europene. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Raportul este aprobat. Felicitări raportorului. În continuare, un alt raport al domnului Stravakakis privind Centrul European pentru Formare Profesională. Votul este deschis, vot cu apel nominal. Votul este închis. Raportul este aprobat. Felicitări raportorului. Tot, uh, în continuare avem un alt raport al domnului Stravakakis privind Agenția Comunitară pentru Controlul Pescuitului, vot deschis cu apel nominal. Votul este închis. Raportul este aprobat. Încă o dată felicitări raportorului și trecem la un alt raport, Travacachis, privind Agenția Europeană pentru Siguranța Aeriană. Votul este deschis, vot cu apel nominal. Votul este închis. Raportul este aprobat. Felicitări raportorului. Acum, raportul Stavrakakis privind Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Supun la vot cu apel nominal raportul. Votul este deschis. Votul este închis. Raportul este aprobat. Acum, din nou, raportul domnului Stavrakakis privind Agenția Europeană a Produselor Chimice. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Raportul este aprobat. Acum, raportul domnului Stavrakakis privind Agenția Europeană a Mediului. Votul e deschis. Votăm cu apel nominal. Votul este închis. Se aprobă. Acum, raportul Stavrakakis privind Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară. Vot cu apel nominal. Deschid votul. Votul este închis. Raportul este aprobat. Raportul Stavra Kakis privind observatorul european al drogurilor și substanțelor uh, toxicodependente. Deschid votul, vot cu apel nominal. Votul este închis. Raportul este aprobat. Raportul Stavrakakis privind Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă. Vot cu apel nominal, deschid votul. Votul este închis. Raportul este aprobat. Acum, raportul Stavrakakis privind Agenția Europeană pentru Siguranța Rețelelor Informatice. Vot deschis, este vot cu apel nominal. Votul este închis. Raportul este aprobat. Raportul Stavrakakis privind Agenția Feroviară Europeană, vot cu apel nominal, deschid votul. Votul este închis. Raportul este aprobat. Raportul Stavrakakis privind Fundația Europeană pentru Formare. Vot cu apel nominal. Deschid votul. Votul este închis. Se aprobă raportul Stavrakakis privind Agenția Europeană pentru Siguranță la locul de muncă. Votul este deschis, este vot cu apel nominal. Votul este închis. Se aprobă. Raportul Stavrakakis privind Agenția de Aprovizionare Euratom. Votul este deschis, tot vot cu apel nominal. Votul este închis. se aprobă. Raportul Stavrakakis privind Fundația Europeană pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Raportul Stavrakakis privind descărcarea 2009 Eurojust, pentru Eurojust. Votul este deschis, vot cu apel nominal. Votul este închis. Se aprobă. Raportul Stavrakakis privind descărcarea de gestiune pentru Frontex. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Raportul Stavrakakis privind Autoritatea Europeană de Supraveghere GNSS. Votul este deschis. Vot cu apel nominal. Votul este închis. Se aprobă. Din nou raportul Stavrakakis privind uh, întreprinderea comună Artemis. Votul este deschis, vot cu apel nominal. Votul este închis. Se aprobă. Raportul Stavrakakis privind inițiativa comună Clean Sky. Votul este deschis, vot cu apel nominal. Votul este închis. se aprobă. Raportul Stavrakakis privind inițiativa comună um, medicamente inovatoare. Votul este deschis, vot cu apel nominal. Votul este închis. Acum, raportul Stavrakakis privind întreprinderea comună europeană SESAR. Vot apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Toate aceste rapoarte ale domnului Stavrakakis sunt așadar aprobate. Felicitări raportorului. Acum, pe ordinea de zi, avem votul conform procedurii simplificate privind raportul domnului Rapcai asupra celei de apărare a imunității parlamentare a domnului Luigi de Magistris. Domnule Silvestris, vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să clarific ceva. Aș vrea să știu dacă votul pe care îl vom da Uh, vine în cadrul procedurii automate sau uh, conform unei proceduri, unei cereri specifice făcute de domnul Magistris privind uh, privilegiile membrilor acestui Parlament atunci când sunt puși sub acuzare. Vreau să știu dacă domnia sa a fost cel care cere apărarea imunității sau dacă e vorba de o procedură automată. Deci puteți să ne spuneți ceva despre asta pentru că vreau să știu cine încearcă să evite un uh, proces pot să vă răspund. Ați întrebat așadar dacă domnul de magistri s-a cerut personal apărarea imunității sale sau dacă este o procedură automată. Către cine puneți această întrebare? Către dumneavoastră, doamnă președinte. Mi se spune că domnul de magistris a fost cel care a făcut cererea de apărare a imunității. Deci, vom trece la vot și supun la vot raportul mm Cine este pentru? Cine este împotrivă? Raportul este adoptat. Rapcai sulla richiesta di difesa del Raportul Rapcai privind eh, cererea de apărare a imunității parlamentare a domnului Bruno Golniș acum. Dorește cineva să intervină? Doamnă președinte, spune domnul Golniș, uh, voi vorbi două minute dacă îmi permiteți, pentru că nu vor fi explicații de vot și dezbateri după aceea. Mi se pare absolut uimitor acest lucru în cadrul acestei proceduri. Despre ce este vorba? Este vorba despre o expresie politică, de o exprimare politică. Până în uh, acest moment, aceste două criterii obiective, președintele, îmi pare rău, trebuie să trecem la vot ați avut deja ocazia de a vă exprima poziția, așadar vă rog să trecem la vot. Stimate coleg, ați vorbit chiar ieri. Ieri ați, vi s-a dat cuvântul și uh, regula noastră de procedură nu permit intervenția noastră, așa că îmi pare rău, trebuie să trecem la vot. Cine este pentru, vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? abțineri, raportul este adoptat. Raportul RAPCAI privind cererea de revocare a imunității parlamentare a domnului uh, Bruno Golniș. Cine este pentru? Încă o dată doriți să luați cuvântul. Acum votăm. Cine este împotrivă? Cine se abține? Aprobat. Doriți să verificăm votul? Nu. Mergem mai departe. Pe ordinea de zi avem... Bine, verificăm așadar votul. Deschid uh, votul. Verificăm votul pe raportul RAPCAI. Votul este închis. Raportul este aprobat raportul Arsenis privind acordul de protecție și dezvoltare sustenabilă a zonei uh, Parco di Prespa. Deschid uh, votul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Aprobat. Raportul Fraga Esteves privind măsurile de competență a statului uh, portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal. Cine pentru împotriva abțineri? Aprobat. Felicitări raportoarei. Acum, raportul McCarthy privind înghețarea și divulgarea activelor debitorilor în cazurile transfrontaliere. Raportoarea are dreptul să ia cuvântul dacă dorește. Vă rog. Mulțumesc foarte pe scurt. N-a fost posibil să avem o dezbatere și o prezentare a acestui raport și aș vrea să le mulțumesc colegilor din celelalte grupuri politice care au susținut recomandările mele și vreau să inform, informez Comisia și Consiliul că acesta este începutul unei campanii a Parlamentului de a câștiga mai multe drepturi pentru cetățenii noștri care sunt victime ale fraudelor Înghețarea uh, activelor și divulgarea activelor debitorilor este crucială pentru că adesea uh, autorii fraudelor uh, scapă în timp ce victimele rămân cu niște costuri juridice enorme. De aceea dorim să facem propuneri legislative, cerem Comisiei să facă propuneri legislative care să repare aceste injustiții și să aducă consolare și reparații victimelor acestor fraude. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Trecem la vot. Vă reamintesc că e nevoie de o majoritate calificată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Aprobat. Felicitări raportoare. Acum, dragi colegi, trebuie să vă citesc un mesaj din partea președintelui Buzek. Am plăcerea să vă informez că astăzi avem uh, onoarea să-i urăm bun venit domnului Boruzevici, președintele Senatului polonez și domnului Rene de Cutiene, președintele eh, Seimului Republicii Lituania, precum și domnului Vitvin, președinte al Radei Ucrainiene. Cei trei președinți sunt astăzi în vizită la Parlamentul European cu ocazia unei sesiuni extraordinare a a adunării interparlamentare a Republicii Polonia, Ucraina și Lituania. Această